în care să spună că nu dețin niciun alt post, nicio altă funcție incompatibilă cu cea de membru al Parlamentului European. Următorul anunț. Liderul uh, grupului conservatorilor și reformiștilor m-a informat că domnul uh, Edward Macmillan Scott nu mai este membru al acestui grup, începând cu data de 20 iulie 2009 De asemenea, Partidul Popular European și uh, grupul socialiștilor și democraților și grupul verzilor și grupul conservatorilor și reformiștilor, precum și grupul uh, uh liber-democrat, europenilor democrați din Europa, au uh, notificat o serie de schimbări în cadrul comisiilor și delegațiilor. Veți găsi numele acestea în uh, procesul verbal al uh, sesiunii dacă nu se fac propuneri de schimbare sau nu se depun obiecții până la sfârșitul acestei sesiuni acestea vor